sociale sau de sănătate. Uh, iar asta înseamnă că nu există o adevărată integrare a acestor sisteme. Și de ce ar trebui să se integreze aceste sisteme? De ce să nu există concurență la nivel european? De ce să avem cu toții a, uh, același sistem sovietic monosilabic uh, hotărât de Consiliul European sau de Comisie? sau Asta nu o să funcționeze. Trebuie să există concurență la nivel salarial, peste tot să există con- concurență. Fiindcă asta face economia să vibreze și de asta crește economia Marii Britanii, în ciuda Brexitului și economia Europei nu duce prea bine. Euro uh, arată foarte prost, uh, chiar dacă și Deutsche Bank are probleme și băncile italiene uh, sunt pe butuci. Deci sistemul nostru se pare că e mult mai bun și că e mai eficient. Dar uh, orice încercare de a aduce toate sistemele europene la același calapod va uh, duce la un fel de comunism sovietic, mă rog, uh, ceva de genul ăsta. Este o idee foarte primejdioasă și proastă și Marea Britanie nu vrea să se bage așa ceva. Iată de ce e foarte bine că plecăm. Vă mulțumesc.

că aveți o, a vrut să puneți o întrebare cu și albatul către domnul Coburn, cred, dar în fine. Domnul Coburn trebuia să vorbesc în numele grupurilor. Vă vom da un uh, minut, dar după vorbitorul următor. Deci vă rog, domnul Maria și apoi dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Sistemele de securitate socială sunt de competența statelor membre, în primul rând. În al doilea rând, mobilitatea lucrătorilor uh, care s-a aplicat în ultimii ani și chestiunea lucrătorilor detașați uh, înseamnă uh, o complicare a situației. Niciun sistem de securitate socială nu trebuie să devină un sistem de cotizații a țărilor limitrofe, cum se întâmplă în uh, Grecia cu uh, cei 200 de mii de lucrători aflați în Grecia care provin din Bulgaria. În al treilea rând, nicio discriminare nu trebuie să existe pentru toți cei care lucrează legal în statele membre, dar la fel nu trebuie să existe o politică de export a uh, drepturilor de șomaj care susțin toți, pe toți cei care își caută un loc de muncă. Deci trebuie să ajutăm pe uh, Eh, cei care sunt aflați legal într-o țară. Dar oricum singur, singura posibilitate de exportare ar trebui să se refere la pensie. Acolo ar trebui să existe dreptul de portabilitate. Deci oricum trebuie să rezolvăm toate aceste chestiuni. E vorba și de um, exportul de creiere care contribuie la reducerea sistemului de securitate socială. Vă rog, un minut aveți acum. Um, Mulțumesc, domnul președinte. Nu era un cartonaș albastru, ci un punct de procedură. Domnul Coburn, sau mă rog, uh, cei de la FTD nu prea erau interesați de această dezbatere ca să știe la ce oră începe. Și este uh, nedrept ca colegul nostru să doarmă cât vrea și după aceea să vină și să mai primească uh, timpul de vorbire. Dacă vrei să participi la dezbatere, vină la timp și dacă nu vii la timp, mă rog, asta e alegerea ta. Eu sunt o președintă foarte corectă. Și cred că dacă erai pe listă vorbitorilor și ai ajuns, poți să iei cuvântul, dar aveți dreptate și sunt convinsă că domnul Coburn uh, se va trezi la timp pentru următoarea dezbatere care va începe mai devreme. Trecem uh, la următorul vorbitor. Doamna Miranda, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Uh, mă îngrijorează foarte mult această dezbatere. Eu respect drepturile sociale și drept, drepturile lucrătorilor și doresc să se evite frauda, concurența uh, neloială, cazuri în care drepturile sunt inexistente și așa mai departe. Vreau să vă dau mai multe exemple. Mobilitatea celor din Galicia, marinarii din Galicia care au plătit uh, uh, în cotizații în Norvegia, dar care nu vor primi cotizații sociale, nu vor primi Uh, nu vor beneficia de pe, pe urma asigurări sociale. Sau cei din nordul Portugalii, care au o situație asigurări sociale complexă. Apoi migranții care s-au întors uh, în alte state europene din uh, Elveția uh, și unde nu li se recunosc anumite boli uh, sau uh, asigurarea socială. În țara mea foarte multă lume a emigrat, uh, a emigrat și uh, acest subiect este foarte important, iată de ce trebuie să uh, facem tot ce putem pentru a exista egalitate de tratament. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Pimento Lopez. Mulțumesc, domnul Pimento Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. Această propunere uh, pe care încearcă unii să o blocheze um, a registrat progres în ceea ce privește garantarea drepturilor lucrătorilor față de propunerea Comisiei, dar să fie foarte clar, coordonarea sistemelor de asigurare socială poate avea loc dacă Uh, există dorința de coordonare și se menține dimensiunea publică și de solidaritate care să asigure un uh, caracter uh, distributiv și o bună remunerare după o viață de lucru. Iar acesta este calea pe care și-o dorește Uniunea Europeană, așa cum S-a arătat foarte clar prin aprobarea Fondului European de uh, Pensii, uh, care a fost aprobat acum două săptămâni și când se vorbește despre creșterea vârstei de pensionare pentru a garanta durabilitatea sistemelor de asigurare sociale. Uh, de pildă, un, un studiu care a avut loc recent în Portugalia și în Portugalia s-a făcut progres în ceea ce privește propunerea noastră și contribuția noastră. Chiar dacă nu este suficient, bineînțeles, aceasta arată că în, ceea ce privește crearea locurilor de muncă și salarizarea, trebuie să se garanteze durabilitatea sistemelor de securitate sociale care trebuie să uh, crească și să pună accent pe valorizarea drepturilor uh, laborale și drepturilor de asigurare socială. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat cu lista vorbitorilor. Dau acum din nou cuvântul domnului comisar Tyson. Merci beaucoup. Thank you, Madam uh, Chair. Uh, mulțumesc, doamnă președintă stimați eurodeputați vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă și uh, animată pe acest subiect important. Am propus uh, acum doi ani și jumătate această inițiativă de coordonare a sistemelor de securitate socială. Am lansat această propunere pentru că trebuie să uh, asigurăm protecția socială a grupului în creștere pe care îl reprezintă lucrătorii mobili. În contextul schimbărilor demografice, normele existente trebuie să fie actualizate pentru a proteja drepturile lucrătorilor. Libera circulația lucrătorilor va exista doar dacă lucrătorii mobili beneficiază de protecție socială. Modernizarea va oferi administrațiilor naționale mai bune instrumente pentru a combate frauda și abuzurile. Uh, cetățenii și uh, angajatorii vor beneficia de pe urma termenilor foarte clare uh, care sunt introduse în colaborarea cu autorității naționale. Și am menționat și certitudinea juridică pe care o datorăm cetățenilor noștri, lucrătorilor și întreprinderilor care își exercită dreptul la liberă circulație. Pentru toate aceste motive, nu putem să ne permitem să amânăm modernizarea coordonării sistemelor de securitate socială și uh, de aceea, Comisia se bazează pe acest Parlament să adopte o poziție în primă lectură care să arate cetățenilor, lucrătorilor și întreprinderilor din Europa că ne pasă de drepturile de securitate socială și că ne pasă să avem o bună funcționare a pieței noastre interne. Pentru că, într-adevăr, coordonarea sistemelor de securitate socială este crucială pentru libera circulație și libera circulație a lucrătorilor, că lucrează independent, sau pentru companie, este crucială pentru piața internă. Am încredere că acest Parlament va arăta cetățenilor până în ultima zi a mandatului că drepturile lor contează. Că acest Parlament va arăta întreprinderilor europene că le înțelege nevoile și nevoile IMM-urilor și va arăta tuturor că Europa poate să obțină rezultate. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, vreau să mai folosesc un, timp, un minut din timpul dumneavoastră. Este ultima mea intervenție într-o dezbatere a acestui Parlament. Și colaborarea dintre comisie, comisie și eurodeputați, mai ales eurodeputații din Comisia pentru uh, ocuparea forței de muncă a fost excelentă. Cred că am realizat multe împreună și vreau să vă mulțumesc pentru toate realizările pe care le-am obținut împreună și vă urez toate cele bune. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim, doamnă Tyson. Sunt sigură că și colegii din Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă vă cunosc mai bine, dar vreau și în numele meu să vă mulțumesc pentru colaborare, pentru faptul că întotdeauna v-ați întâlnit și cu grupurile politice și ați apărat interesele cetățenilor noștri. Deci vă urez în numele Parlamentului toate cele bune în activitatea dumneavoastră viitoare. Mulțumesc! Acum are cuvântul două minute raportorul nostru, domnul Balas. Mulțumesc, doamnă comisar. E ultima dumneavoastră intervenție și vreau să vă spun că eu, care sunt un adept al diferenței între dreapta și stânga, uh, spun că mi-ați arătat că adesea unii din, dreap, din dreapta erau mai progresiști decât unii de la stânga și vă mulțumesc pentru asta. Și știți ce spunea Gandhi? Spunea că noi credem că inamicul e ura, dar de fapt e teama. Eu am auzit uh, multe temeri exprimate aici în intervențiile din această dimineață, multe temeri care fac oamenii să spună lucruri neadevărate. Când se explică lucruri că șase luni de export uh, după 20 de ani de muncă într-o țară, că asta ar fi un cadou, Uh, din, de care ar profita unii de la est față de alții de la nord sau de la vest, când știm că un studiu al Parlamentului European a arătat că tocmai cu șase luni uh, se integrează cineva mai bine pe piața muncii, se găsește mai bine muncă decât cu trei luni. Uh, aici se spune exact invers. Apoi aud deputați din Europa de Nord, din Vest, că nu spun niciun cuvânt în legătură cu marile firme care organizează dumpingul social, nu e vorba de lucrătorii din EZ, nu ei organizează dumpingul social, ci aceste mari firme și dumneavoastră un cuvințel nu spuneți despre ele și în niciun moment nu încercați să constrângeți aceste mari firme ca să asigure o protecție efectivă a lucrătorilor. Da, atunci văd că asta este teama, teama care vă conduce, teama Eh, de aceste mari multinaționale pe care nu, nu îndrăzniți să le înfruntați și este extrem de trist. E trist mai ales când se vorbește despre, cineva vorbește de propria sa țară, dar nu vorbește despre toți lucrătorii europeni și pentru anumiți minoritari de stânga, unii spun că uh, vorbesc în primul rând despre țara sa, de interesele țării sale, pentru că avem alegeri europene, dar noi trebuie să ne interesăm de toți lucrătorii, toți lucrătorii care au interese comune astăzi, tocmai față cu aceste mari uh, întreprinderi care pun în concurență lucrătorii unii contra altora ca să avem mai puțină protecție, noi toți. Așa că fac un apel la toți progresiștii din acest Parlament, la toți cei care cred că Europa poate fi uh, sinonimă, ba chiar că Europa nu are sens decât dacă ea aduce progres pentru toți cetățenii, indiferent de naționalitate. Asta face Europa. Da, deci fac apel la progresiști, nu spun că textul e perfect și că rezolvă totul, dar e un semnal astăzi, semnal de unitate, de progres, de relații pașnice între salariați, luptă împotriva concurenței neloiale care se vrea instalată între ei. Deci să facem astfel încât Europa și progresul să uh, beneficieze de semnul de egalitate între ele. Mulțumesc! Mulțumim raportorului. Ar fi bine să putem înlocui teama cu speranța. Iată, mă simt așa poetic și am și timp la dispoziție și există un uh, poet irlandez, Seamus Heaney, care uh, Eh, spunea că ar trebui să renunțăm la, eh, mă rog, parafrazez acum, să renunțăm la răzbunare, să credem în miracole, să vindecăm temerile și să credem în vremuri mai bune. Iar acum eh, suspend reuniunea câteva minute. Dezbaterea care urmează va fi despre viitorul Europei și sper să ne dea speranța. E o dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, domnul Cariș. Mulțumesc! Il presidente. Președintele. Nice to see you. We Dennis, how are you? Very well, sir. Today is possible to start immediately. Everybody da, astăzi uh, e posibil să începem imediat, pentru că toată lumea îl cunoaște pe prietenul nostru, a fost membru în Parlamentul nostru ani de zile, acum e prim-ministru al Republicii Letonia, mulțumim pentru că ne-a așteptat invitația, o dezbatere importantă privitoare la viitorul Uniunii Europene. Aici vă simțiți ca acasă, desigur. Domnule Crișani Scari, cunoașteți foarte bine Parlamentul nostru, dezbaterea cu dumneavoastră va fi foarte ușor de purtat Știți foarte bine care e poziția Parlamentului European și importanța Parlamentului European. Cunoașteți pe președintele Comisiei Europene, pe vicepreședintele Comisiei Europene. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Știți că pentru noi uh, uh, este o prioritate ca Parlamentul European să fie în centrul dezbaterii politice privitoare la viitorul Uniunii Europene. Dumneavoastră sunteți membru de onoare, practic, al Parlamentului nostru și vă urăm bun venit și vă dăm cuvântul fără întârziere. Mulțumim! E aperta la registrazione elettronica per il caso. E deschisă și înregistrarea eh, electronică a intervențiilor eh, spontane. O voi închide înregistrarea după eh, cuvântarea domnului prim-ministru Cariș. augsti godātais tajani kungs prezident juncker. Mulțumesc foarte mult, dragă domnule președinte Tajani, domnule președinte Juncker, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, dragi prieteni. În primul rând, Vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că pot să iau cuvântul în fața dumneavoastră pe marginea acestui subiect foarte important, viitorul Europei. După cum știți prea bine, de aproape 10 ani, a timp de aproape 10 ani am fost membru al Parlamentului European și uh, am învățat uh, unele lucruri din această perioadă când dorești să ții un discurs aici, trebuie să știi cel puțin trei limbi străine, altfel nu merg lucrurile. Also jetzt ist die zweite Sprache. Deci acum am ajuns la cea de-a doua limbă. pour moi. Cu franceza e mai greu, din păcate. Înțeleg franceza, dar nu merge pentru întreaga cuvântare. But I'll continue. Dar o să continui în limba engleză. E a patra limbă. E o schimbare, se termină mandatul, vin alegerile, o vreme, um, să re, vremea să reflectăm. Dar înainte de a merge înainte, hai să ne întoarcem în istorie pentru a prezenta contextul. Letonia, Europa. Ce uh, îi leagă pe europeni? Dacă ne gândim la asta, ne dăm seama că este vorba despre o istoria comună care vine de la Grecia și Roma antică prin uh, creștinism, uh, creștinismul care s-a răspândit în întreaga Europa și s-a uh, răspândit creștinismul și această cultură în toată Europa până în ultimele avamposturi în zona Baltică, care nu erau încă parte a acestei culturi comune și a acestui patrimoniu religios comun. Și abia în secolele 12 și 13, papa de la Roma uh, a acceptat uh, o cruciadă împotriva uh, necreștinilor din zona baltică. Iar de atunci țara noastră a trecut prin toate evoluțiile și schimbările culturale, tulburările care au afectat întreaga Europa, fie că vorba de renaștere, de iluminism, de reformare și așa mai departe, iar uh, țara noastră este o uh, țară luterană, predominant luterană, cu uh, catolicism în sud-sud-est. Noi considerăm că suntem parte din nordul Europei, ne considerăm pragmatici, răbdători, mm raționali și respectăm legea, așa ne place să credem. Și în, în cultura noastră există foarte multă creativitate și spirit de antreprenoriat care se manifestă întotdeauna. De sute de ani după introducerea creștinismului, țara noastră s-a confruntat cu conflicte și cu dominații din partea Germaniei, Poloniei, Suedia, Suediei și uneori din partea Rusiei. Tot acest timp ne-am menținut identitatea, cultura și limba. Și abia la sfârșitul cel, cel primului război mondial, în 1918, ne-am declarat independența. A mai durat doi ani uh, până când uh, i-am uh, îndepărtat pe germanii și pe rușii care erau în țară și ne-am dobândit independența. Și să vă vorbesc despre istoria mea personală, bunicul meu a intrat în armata țaristă ca soldat, apoi a devenit un a devenit soldat bolșevic, luptând împotriva țarului și când uh, unitatea lui a, a, a auzit că s-a declarat independența la noi în țară, a s-a întors în țară și a luptat pentru independență. Era un lucru la, obișnuit la ora aceea. Uh, Țara noastră s-a dezvoltat între cele două războaie și apoi a venit al doilea război mondial, care a, al doilea război mondial a distrus Europa și at, a, at, atunci am apărut eu. Eu sunt uh, fiul unor refugiați refugiați de război. Părinții mei erau uh, copii în 1944, uh, mama mea avea 8 ani, tatăl meu avea 14 ani, au uh, fugit cu o barcă din uh, Letonia în Suedia. Uh, 200 uh, de mii au uh, fugit în Germania și o număr foarte mare în Suedia și uh, atunci, iată, armata germană încă o dată distrugea a mă scuzați, încă o dată distrugea țara. Apoi, părinții mei au emigrat în SUA, unde m-am născut eu, eu și surorile mele, două surori. Și am venit pentru prima, pentru prima dată în Letonia în 1984. Atunci eram licean și în, uh, studiam la ultima uh, școală pentru refugiați din Münster, Germania, și atunci am venit pentru prima dată în Letonia. Lucrul lumea arăta altfel, țara arăta altfel, totul era cenușiu, oamenii nu zâmbeau pe străzi, soldații uh, sovietici erau în permise, dar erau peste tot, totul, peste tot era scris în rusă, nu se investise deloc în uh, infrastructură, în, în șosele, poduri, totul era în paragine și uh, se prăbușa pur și simplu. Uh, în la sfârșitul anilor 80 a apărut solidaritatea în Solidarnosc în Polonia, apoi a căzut zidul Berlinului în 89 și lucrurile s-au schimbat și la noi în țară. Ne-am recâștigat din nou independența în 1991. Iar apoi, într-o perioadă foarte scurtă de timp, am pus la punct instituții democratice, uh, antreprenoriatul liber, sistemul bancar, o economie de piață. Toate de la zero au fost pornite și în 2004, deci numai la 13 ani după ce ne-am recâștigat independența, am aderat la Uniunea Europeană și la NATO. Iar în câteva săptămâni vom sărbători 15 ani de când am aderat la Uniunea Europeană și pot să vă spun în numele țării mele că nu am regretat nicio clipă aderarea la Uniunea Europeană. Deci, ce, ce este, ce înseamnă Uniunea Europeană? În primul rând, și trebuie subliniat acest lucru, este o uniune a valorilor. Libertate, democrație, statul de drept. Din punct de vedere istoric, în Europa, soluționarea uh, conflictelor cu, mod militar, cu tancuri, cu soldați și așa mai departe, asta în trecut. Dar ce facem acum? Cum rezolvăm problemele? Prin discuții, prin dezbateri, prin voturi. Mult mai bine decât uh, se întâmpla înainte. Uh, Uniunea Europeană înseamnă și evoluții eh, și dezvoltare economică, la baza cărora stă piața unică. Deschizându-ne frontierele, am creat una dintre cele mai mari piețe din lume cu peste 500 milioane de cetățeni și echivalentul economic al acestei piețe este eh, și această piață este echivalentă cu uh, cea americană, care este considerată cea mai puternică economie din lume. Dar uh, nu totul este roz în Uniunea Europeană. Cu toții știm, ca politicieni, că există foarte mult uh, uh anti-europeism uh, și unii politicieni oferă răspunsuri simpliste la probleme complexe. Acestora le spunem uh, cel mai adesea populiști. Iar mesajul meu simplu este să nu luptați împotriva populiștilor. N-are niciun sens să faceți asta. Încercați să înțelegeți de ce ascultă oamenii pe populiști, de ce sunt oamenii nemulțumiți. De ce sunt oamenii nemulțumiți? Ce s-a întâmplat? Să ne întoarcem în urmă cu 10 ani, 2008-2009. S-a prăbușit o bancă în SUA? Da, mă rog, din când în când să, să mai, mai dau faliment băncile. Dar reacția a fost în lanț și a dus la criza economică și financiară uh, și mai ales în Europa. Cea mai mare criză pe care am avut-o de la Marea Depresie, Depresiune și um, PIB-ul țării mele a, cresc- a scăzut cu 25%. Uh, o, o scădere semnificativă și în alte țări, poate nu la fel de mult. Apoi, după, după ceea ce s-a întâmplat, la câțiva ani mai târziu, criza migrației a probleme în Orientul Mijlociu, s-a început această revoluție pașnică care a devenit sângeroasă și apoi uh, uh, ne-am confruntat cu un val de refugiați și migranți. Iar rezultatul este această criză politică, după părerea mea. Oamenii și-au pierdut încrederea, și pierd încrederea în acest sistem și este de, uh, e de înțeles că s-a întâmplat acest lucru. Trebuie să îi ajutăm să recâștige încrederea. Dacă ne uităm la alegători, trebuie să ne întrebăm care sunt îngrijorările lor. Eu cred că sunt număr de patru. Locuri de muncă, nivelul de trai, uh, așa aici e vorba de imigrație, mediu și securitate și siguranță. Dacă vorbim despre viitorul Europei, trebuie să ne referim la aceste patru elemente. Cum stau lucrurile cu locurile de muncă? Uniunea Europeană are un mecanism pentru a consolida creșterea locurilor de muncă. Este vorba despre piața unică. mă gândesc la o poveste de când eram mic, poate una din fabulele lui Esop. Un tată are trei fii și dă un băț unui fiu și, spune, și îi spune rupel. Fiul rupe bățul, apoi face același lucru cu al doilea fiu. Rupe, rupe bățul, fiul rupe uh, bățul apoi. Și înseamnă, dar nu e așa de greu. Și îi dă una, celui de-al treilea fiu un mănunchi de bețe și spune rupele și... Dar nu poate, încearcă și al doilea fiu și al treilea fiu, nu reușește niciunul. Care este morala acestei fabule? Dacă ești singur, poți să fii rupt ca un băț, ca o nuia, dar dacă suntem împreună, devenim mai puternici. Aceasta este frumusețea pieței unice. Ne confruntăm cu provocări, bineînțeles, din afară, provocări pe piața unică. Uh, China, expansiunea Chinei și administrația americană, care care nu mai este de fapt la uh, nivelul său mondial de lider. Și China, cum rămâne cu China? O China care subvenționează în mod deschis, deschis industria. Și apoi aceste industrie vin în Europa și uh, au un avantaj neloial la nivelul concurenței. Dar țările europene nu au același acces pe piața chineză. Care este răspunsul? Eu zic că răspunsul la aceste practici de concurență neloială nu este protecționismul. Nu putem să facem cum fac uh, chinezii. Nu trebuie să le urmăm lor exemplu, ci să le, să-i, să-i facem pe chinezi să ne urmeze nouă modelul în ceea ce privește deschiderea pieței. Iar noi Uh, avem foarte multă influență, uh, Uniunea Europeană și piața unică. Și trebuie să ne folosim de această influență, dar nu ca nuiele și ca bețe de unii singuri, pentru că putem fi rupți, ci uh, ca un mănunchi care nu, poate, nu mai poate fi rupt și care poate schimba lucrurile în, în lume. în, în interiorul Uniunii Europene mai avem piedici. Este vorba aici despre uh, barierele de pe piața unică care subzistă, mai ales în domeniul digital, dar și în domeniul serviciilor. Și m-am întrebat, întrebați-vă și voi, de ce cele mai mari uh, companii de internet uh, sunt americane? De ce nu sunt europene? Iar cred că răspunsul este limpede. Uh, Statele Unite au o zonă a dolarului, un guvern federal și un buget federal și niciun fel de barieră uh, comercială. Au într-adevăr o piață unică uh, unită, mai mică decât a noi, 380 de milioane, noi avem o piață mai mare, dar avem prea multe obstacole, prea multe bariere. Deci dacă spunem că vrem să avem campioni naționali, eu nu cred că ar trebui eh, să Uh, schimbăm regulile de concurență pentru a crea în mod artificial acești campioni, ci trebuie să eliminăm barierele de pe piața unică pentru a le permite acestor campioni să crească de unii singuri și apoi uh, pot face față întregii lumi și pot face față și uh, concurenței din partea Statelor Unite și din partea Chinei fără probleme. Iar acum, una dintre pietrele unghiulare ale pieței unice reprezintă sistemul financiar, băncile acum 10 ani, cea mai mare primește pentru bănci o reprezenta, o reprezenta lichiditățile și o Uniunii Bancare pentru a ne asigura că BCE uh, supraveghează cele mai mari bănci, pentru uh, ca lucrurile să fie mai uh, sigure, să ne asigurăm că mâine când ne trezim o să mai existe bănci. Lucrurile s-au schimbat de acum 10 ani. Lichiditățile nu mai reprezintă cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă o reprezintă terorismul în Europa și finanțarea terorismului. Uh, și cum se întâmplă asta? Se întâmplă prin fonduri ilicite care sunt transferate prin sistemul bancar european. Cum stau lucrurile cu uh, combaterea spălării banilor? Eu am fost co-raportor în Parlamentul European al doamna Sargentini privind uh, ultimele două directive de combatere a spălării banilor și am învățat câte ceva despre această politică. Uh, legislația de combatere a spălării banilor se referă la evaluarea riscului și reducerea riscului de a spăla bani la estul Europei avem o țară, la est de Europa avem o țară mare, Rusia, și în ultimii ani, 20 de ani, banii din Rusia uh, au vrut să plece din uh, Rusia și să vină în Uniunea Europeană. De ce? Fiindcă aici există stat de drept, aici este reguli și nimeni nu poate să-ți ia banii pur și simplu, să-ți fure banii. Banii deci vor să vină în Europa. Unii poate sunt curați, dar, dar nu toți. Și cei care au bani murdari, criminali. Nu mă refer aici Uh, cei care vor să-și optimizeze uh, uh, impozitele și uh, e vorba de criminali care, care transferă milioane de euro. Ei uh, sunt uh, ca niște uh, vulturi care zboară aproape de pământ și caută uh, veriga slabă și, și ei descoperă punctele slabe într-o țară sau alta. Și țara noastră a făcut parte din acest lanț al verigilor slabe. Nu a fost singură, bineînțeles. Spălarea banilor este o problemă europeană de când am, am început funcția de premier, acum îmi dau seama că nu mai am răbdare să ne facem, să ne facem, să facem cu toții ce trebuie și fac curat la mine în ogradă și vom avea sistemul bancar cel mai rezistent și cel mai curat din Europa. Și apoi Uh, peste un an, doi, putem să vă dăm și sfaturi în ceea ce privește uh, acest proces de curățare a sistemului bancar. E ca și cum încerc să scap de șobolani. Eu pot să mă asigur că uh, scap de șobolan la mine în casă, la mine în casă e curat, dar cum rămâne cu vecinii dacă vecinii au șobolani. Criminalii poate au plecat din Letonia, dar, din păcate, sunt convins că nu a părăsit Europa. Deci trebuie să facem curat în, toată, uh, în tot cartierul, ceea ce înseamnă supraveghere pentru combaterea spălării banilor. Aceasta trebuie să fie uh, uh, centralizată ca și supravegherea prudențială. Acest lucru este foarte, foarte important. Încă o îngrijorare a alegătorilor este imigrația și modul de viață. Aici nu există răspunsuri simple. Cel puțin nu le am eu, dar și nu cred că le are altcineva. Adevărul este că Europa este o destinație minunată. Este un uh, loc uh, unde poți să trăiești foarte bine și unde poți să lucrezi foarte bine. Avem democrații stabile, statul de drept, avem libertăți individuale și mulți dintre vecinii noștri, din păcate, nu au aceste lucruri. Și din, pe măsură ce crește autocrația, presiunea asupra Uniunii Europene din partea acestor oameni care vor să vină în Uniunea Europeană va crește și ea, nu va dispărea. Deci trebuie să facem față cumva acestui fenomen. Țara mea a făcut uh, față uh, fenomenului migrației în timpul celor 50 de ani de ocupație sovietică, 700 uh, de mii de oameni migranți au venit în Letonia. Asta înseamnă o treime din populație, fiindcă nu suntem decât 2 milioane. Deci 700 de mii de oameni au venit în țară. Guvernul nostru nu a avut ce să spună, fiindcă nu aveam un guvern. Moscova ne controla și lua toate deciziile. 100% nu exista niciun fel de codecizie, nu aveam niciun cuvânt de spus. Și după ce am redobândit independența, uh, ce am făcut? Cum am făcut uh, față? Cu, un, cu cuvântul cu uh, I mare, integrare. Trebuie să uh, Uh, lucrezi cu oamenii, să dezvolți sistemul de învățământ, să, să integrezi pe migranți, să-i aduci în cultura ta. Asta este singura posibilitate. Nu, și nu poți să-i oprești pe oamenii care vor să vină în Europa. Nu putem să luptăm împotriva acestui fenomen. Suntem o destinație extraordinară, dar trebuie să integrăm pe acești oameni. Și putem să facem ceva pentru a gestiona fluxurile de, de migrație. Și aici este vorba despre Frontex. Acesta este răspunsul. Frontiera externă este un program extraordinar care care trebuie consolidat. Fiindcă dacă le putem arăta alegătorilor că noi controlăm frontiera externă, că atunci putem să, avem front- să nu mai avem frontiere interne și să nu se mai repete situația unde în zona Schengen. Vă reamintiți când mergeam între uh, Strasburg și Germania, cei care stăteam uh, la hotel în Germania, că uneori era închis uh, podul sau verificau fiecare mașină. Nu asta este soluția. Avem nevoie de, de frontiere deschise interne pentru a funcționa piața internă, ceea ce înseamnă că trebuie să avem frontiere bine puse la punct la nivel extern. Trebuie să finanțăm uh, tabele de refugiați. Este inevitabil cu toții, trebuie să finanțăm uh, dezvoltarea economiei economiilor și statul de drept în țări terțe. Și asta este inevitabil. Și trebuie să ne ocupăm de integrare. Europa este o uniune cu 20 state membre încă, state membre suverane, care au propria lor identitate națională și este foarte important să ne menținem identitatea națională, de cultura și limba și facem acest lucru prin procesul de integrare a persoanelor care au venit la noi în țară cei care sosesc trebuie să se adapteze țării în care au sosit, fiindcă așa e normal. Și de asta trebuie să ne ocupăm și dacă le uh, arătăm oamenilor că ne putem controla frontierele externe și că controlăm și fluxul de persoane care intră în Europa și avem procesul de integrare, lumea se va relaxa. A treia îngrijorare, mediul înconjurător, schimbările climatice. Nu o să intru acum uh, în acest subiect, dar există. Omenirea uh, arde prea mult uh, petrol și cărbune și acest lucru contribuie la schimbările climatice și trebuie să punem capăt acestui lucru. Uh, emisiile uh, cresc uh, și uh, trebuie să se sporească eficiența energetică. Dar ne confruntăm cu o greutate. Nu toate statele membre au același mix energetic. Uh, Eh, noi suntem în spatele Suediei, de pildă, și avem aproape 40% regenerabile în mixul energetic. Suntem fruntași, dar nu toată lumea este la fel. Unele țări devin foarte mult de cărbune și nu putem să ne dorim pur și simplu să dispară combustibilul fosil. Trebuie să, plătească cineva pentru acest proces de tranziție. Avem nevoie de timp. Regardless of, of uh, how quickly we want to și indiferent de ritmul în care vrem să progresăm, trebuie să facem niște schimbări structurale pentru ca schimbările să aibă loc mai rapid. Și, din nou, eu vorbesc din punctul de vedere al pieței unice. Trebuie să deschidem piața energiei la concurență. E nevoie de concurență pentru ca energiile regenerabile să progreseze. Să dăm un exemplu, piața electricității. Multe țări și-au reglementat prețurile la curent, consumatorii știu foarte bine ce o să plătească în fiecare zi, nimeni nu e motivat să se gândească când anume să folosească mai bine curentul, când să dea drumul la uh, mașina de spălat. Dar pe acele piețe unde s-a deschis concurența, furnizorii de servicii te ajută să reglementezi atunci când cumpere electricitatea bazată pe semnalele de preț. Și astfel se poate reduce pe ansamblu capacitatea necesară pentru a acoperi orele de vârf, pentru că în timpul orelor de vârf vei fi motivat să nu îți folosești, să zicem, Ă, să dai, ă, să reduci temperatura, să, să crești un pic temperatura la frigider, de exemplu, cu un grad sau două grade și să ai, faci niște economii enorme. Dar pentru energii regenerabile trebuie să avem piețe dereglementate. Concurență peste tot. Și cea de-a patra îngrijorare, securitatea și siguranța. Conceptele acestea sunt înțelese diferit de oameni diferiți. În sudul Europei, când oamenii se gândesc la securitate și siguranță, se gândesc la amenințarea migrației necontrolate, a terorismului. Aceasta este o altă amenințare pe care o simt oamenii. În vestul Europei, poate cea mai mare amenințare acum este cea a unui Brexit necontrolat, nu doar pentru comerț, dar și pentru pacea în Irlanda de Nord, o îngrijorare foarte reală. Eu vin din Letonia și toată lumea știe că atunci când letonii se gândesc la siguranță, ne gândim la Rusia. Rusia este vecinul nostru estic al întregii Europe și are un guvern care are o politică de bază. Este convins că sunt înconjurați de dușmani și sunt întotdeauna atacați. Asta este dogma lor, asta e credința lor. Și cum cum luptă ei? Încearcă să-și slăbească dușmanii. Acum, în Europa, cea mai mare amenințare din partea Rusiei nu este una militară. Este o... Există și această amenințare, dar nu e cea mai mare. Avem NATO, avem sistemul de apărare. Cea mai mare amenințare este cea a informațiilor, a dezinformării, a informațiilor false, a informațiilor înșelătoare. Trăim în această lume a acestor dispozitive minunate pe care le avem cu toții în buzunar sau pe birou. Uh, eu am crezut acum câțiva ani că e epoca accesului nelimitat la cunoștințe, la informații. Dacă vrei să pregătești un discurs, poți să intri pe internet și să găsești tot felul de idei grozave. Dar, în același timp, toate platformele de comunicare socială sunt un instrument extraordinar pentru propagandă și pentru informații false și foarte mulți oameni uh, încep să întoarcă spatele jurnalismului tradițional, unde informațiile sunt bine verificate, și se informează mai mult de pe platformele sociale, unde informațiile nu sunt verificate. Deci trebuie să ne gândim foarte serios la legiferarea responsabilității platformelor, a furnizorilor de conținut care este diseminat pe internet. Este o pantalunecoasă, recunosc, pentru că e o linie foarte fină între căutarea responsabilității și introducerea cenzurii și ca leton, eu niciodată nu voi susține cenzura. Avem mult prea multă istorie uh, de felul acesta. Dar trebuie să găsim o soluție pentru că acesta este un atac asupra democrației noastre. Vor să divizeze societatea, să um, ne facă să nu ne mai uh, simpatizăm unii pe alții, să ne gândim la dezbaterea cu privire la vaccinare. De unde vine toată dezinformarea legată de vaccinare și autism? E bine, dacă urmărești informația, mergi pe, li- pe linia trasabilității și ajungi la um, canalele rusești. Ei au răspândit această informație. Dezbaterea privind imigrația. Și aici informațiile vin foarte mult din Rusia. Brexitul. Avem această bulă în estul Europei în care se spune că George Soros este o persoană groaznică care nu face decât să submineze stilul nostru de viață și tot, toate vin dintr-o singură sursă. Și dacă nu acceptăm această realitate, nu vom putea să luăm măsuri. Dar pentru siguranță și securitate, din punct de vedere militar, țara mea investește 2% din PIB pentru cheltuieli militare. Cheltuieli militare suntem parte din NATO și credem că toată lumea ar trebui să acționeze la fel. Dar siguranța militară este doar un parametru în ecuație. Cel de-al doilea parametru, la fel de important, este combaterea dezinformării și informațiilor false. Și aici trebuie să ne gândim la legislație. În cele din urmă, n-aș fi un politician uh, leton dacă uh, nu aș vorbi despre cadrul financiar multianual, bugetul pe șapte ani pe care încercăm cu toții să îl uh, negociem acum. Sunt întru totul de acord, așa cum susține și Parlamentul European, că trebuie să investim mai mult în Europa în cercetare și dezvoltare. Trebuie să investim mai mult în acele minți strălucite care vor aduce idei și creștere economică și bunăstare pe viitor. Acest lucru este foarte important. Dar este la fel de important ca pe măsură ce investim în cercetare și dezvoltare, să nu facem acest lucru doar în câteva capitale, ci în întreaga Uniune Europeană. De ce? Pentru că mințile strălucite se găsesc peste tot în Europa. Și toate locurile din Europa au nevoie de creștere. Dacă ne gândim că excelența este concentrată doar în câteva țări, atunci ne aducem un deserviciu. Deci da pentru cercetare și dezvoltare, dar trebuie ca investiția să aibă loc la nivel european. Foarte important acest lucru coeziunea inteligentă. Coeziunea este în continuare importantă, dar trebuie să fie inteligentă. Trebuie să ne asigurăm că regiunile mai sărace cresc în convergență în sus. Un aspect foarte important. Și, nu în cele din urmă, agricultorii europeni. Știm că s-a vorbit foarte mult despre politica agricolă comună, PAC, când se vorbește despre bugetul european. Da, este o parte importantă a bugetului, dar avem acum o șansă istorică să Uh, reparăm o nedreptate istorică. Toți agricultorii concurează pe aceeași piață. Dacă vinzi produsele, vinzi pe piață. Prețul este stabilit de piață. Noi oferim subvenții prin plăți directe pentru agricultorii europeni. Însă, nu îi subvenționăm în mod egal, absolut, chiar pe departe. Și cele trei țări care sunt mult sub limită sunt cele trei, trei, trei țări baltice. Letonia, Lituania și Estonia. Și asta de ce? Pentru că se plătește pe baza unei metodologii vechi din uh, anii 80. Agricultorii noștri însă concurează cu toți ceilalți agricultori europeni. Și cum pot concura? Numai uh, pe, pe socoteala uh, propriei bunăstări și a sănătăți. Eu consider că ar fi bine să nu oferim subvenții deloc, dar nu cred că vom putea face în urmă.